La séance est ouverte. Le commissaire est dans nos murs. Il nous rejoint. Deschid acum ședința comisiei noastre. Comisarul este deja în Parlament și ne se va, alura peste câte, ni se, ni se va alătura peste câteva momente. Doresc să vă uh, informez că ordinea de zi a fost modificată. Nu votăm uh, punctele 3, 4 și 5 uh, legătură cu bugetul 2019, secțiunea 3 Eh, Comisia și alte secțiuni și politica imobiliară eh, vor fi discutate după punctul 7, orientări pentru bugetul 2020, secțiunea 3. Punctul 8, privind Brexitul, eh, va fi discutat înainte de punctul 7, orientări pentru bugetul 2020. Dacă nu aveți obiecții, considerăm ordinea de zi astfel modificată ca fiind adoptată. Doresc să vă informez că Deciziile coordonatorilor, coordonatorilor de pe 23 uh, ianuarie sunt în dosarul ședinței. Dacă nu aveți obiecții, le consider adoptate. Un act delegat ne-a fost notificat pe 18 decembrie 2018. Parlamentul a primit următorul act delegat, regulamentul delegat al Comisiei din 18 decembrie 2018, în legătură cu regulamentul financiar cadru al organismelor create conform uh, tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, și a uh, tratatului Euratom, uh, Euratom și vizat articolul 70 din regulamentul 2018-1046 al Parlamentului și Consiliului. Parlamentul și Consiliul au două luni un termen care poate fi prelungit cu încă două luni, pentru a-și exprima um, lipsa acordului cu acest act delegat. În urma unei proceduri scrise, coordonatorii uh, Uh, din Comisia de Bugete și Control Bugetar au hotărât să nu prelungească acest termen și să nu se opună actului delegat. Dacă nu aveți obiecții, considerăm această decizie ca fiind adoptată. Consiliul a cerut însă o prolungire a termenului de două luni urez bun venit în mijlocul nostru domnului comisar Oettinger, care tocmai ni s-a alăturat. În legătură cu Brexitul și înainte de a da cuvântul comisarului, care ne va vorbi despre dispozițiile luate de comisie pentru a face față unui eventual sau chiar probabil no deal în legătură cu Brexitul, aș dori să vă anunț că, conform unei proceduri scrise organizate uh, de coordonatorii Comisiei pentru Buget a fost desemnat, am fost desemnat raportor pentru uh, poziția, uh, propunerea regulamentului Consiliului privind măsurile de urgență pentru punerea în aplicare și finanțarea bugetului Uniunii pentru 2019, pe care comisarul Oettinger ni-l va prezenta. Doresc să vă informez că raportul meu va fi disponibil pe 7 martie, vom vota pe 18 martie și în plen Vom vota probabil pe 8 aprilie. La plenara din aprilie 1. Iată care sunt informațiile pe care am dorit să vi le comunic. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că v-ați alăturat nouă pentru a ne prezenta această propunere de regulament. Doresc să amintesc faptul că o ieșire a Regatului Unit din Uniunea Europeană fără acord este posibilă. Doamna Teresa May va veni chiar astăzi la Bruxelles, dar această ieșire din UE fără acord riscă să aibă loc. Domnul comisar ne va prezenta măsurile care pot fi luate um, pentru a face față impactului bugetar asupra bugetului pentru anul 2019 și pentru anul 2020. Domnule comisar, aveți cuvântul și încă o dată vă mulțumesc că vă aflați în această dimineață alături de noi pentru a ne vorbi despre acest subiect. Da, liba, Domnule președinte Artui, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a discuta cu dumneavoastră o propunere a Comisiei care intervine uh, în uh, cadrul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană și este un element foarte important. <clears throat> Um, poziția Uniunii Europene este că acest acord este în continuare cel mai bun ce putea fi uh, atins. Încă nu s-a găsit o soluție, însă în Parlamentul Britanic a existat o majoritate pentru a, evita, uh, a se evita o retragere fără acord. Asta ne dă speranță că în următoarele zile există șanse ca pe baza uh, proiectului de acord, uh, acordul de retragere să ducă la să fie uh, adoptat și asta să însemne că evităm scenariul uh, no deal. Bineînțeles, aștept uh, cu nerăbdare să văd ceea ce va prezenta doamna Theresa May astăzi președintelui Juncker. Însă, trebuie să fim pregătiți pentru orice fel de scenariu. Ar fi irresponsabil să nu avem un plan. Am avut un uh, așa numit preparedness plan, deci un plan pentru a fi pregătit și acum uh, lucrăm la un plan de urgență. Acest plan de urgență uh, pentru Brexit a fost adoptat de comisie la propunerea mea săptămâna trecută. În paralel, am uh, propus uh, reglementări pentru Erasmus Plus, astfel încât cei care din Regatul Unit uh, sunt în cele 27 de state membre și tinerii care sunt din cele 27 de state membre și acum se află în Regatul Unit să poată să își continue stagiile și după uh, Uh, termenul de 29 martie. În ceea ce privește securitatea socială, la fel am făcut, am lucrat la propuneri în comisie. Și cu asta um, uh, răspundem și la solicitarea Consiliului care ne-a, ne cerut să intensificăm pregătirile. Planul de urgență, planul de acțiune de urgență al Comisiei din decembrie Uh, este încă un pas în această direcție. Propunerea noastră prevede măsuri pentru um, executarea bugetului 2019 pe care dumneavoastră l-ați uh, decis, l-ați adoptat la finalul lui 2018. În, cal, în cazul um, este vorba deci de uh, situația în care nu va exista un acord pentru Brexit. Propunerea are, este limitată în timp, are un domeniu de aplicare limitat și este adoptat la nivel unilateral de Uniunea Europeană. Și odată ce este adoptat, devine o ofertă către prietenii britanici. Dacă uh, britanicii doresc să beneficieze de această propunere, trebuie să uh, respecte anumite condiții într-un anumit calendar. După retragere, Regatul Unit va fi un stat terț, ceea ce înseamnă că toate tratatele și întregul achii comunitar nu se mai aplică Regatului Unit. Asta înseamnă, pentru relațiile de ordin bugetar, un vid juridic. Ca urmare, Regatul Unit și toate instituțiile, um, universitățile, centrele de cercetare din Regatul Unit nu mai uh, sunt eligibile pentru finanțare UE, cu excepția unui număr limitat de um, câteva programe. În, urm, în, în cazul unui, uh, unei ieșiri fără acord, nu ar mai exista niciun fel de acord pentru relațiile bugetare între Regatul Unit și Uniunea Europeană a celor 27. Ar trebui, deci, inițial, cu mari eforturi să se, să se ajungă la noi acorduri uh, la nivel juridic. Acest vid juridic ar duce la incertitudine, la probleme în aplicarea bugetului pentru beneficiarii britanici, dar și în anumite cazuri pentru beneficiari din statele noastre membre. Regulamentul pe care îl propunem dorește să evite distorsiuni grave în uh, executarea, în executarea bugetului uh, pentru 2019 în toate domeniile cercetare, inovație, agricultură, astfel încât să se evite uh, problemele sau măcar să se faciliteze lucrurile. instituțiile uh, britanice, dacă respectă două condiții, vor putea să continue să beneficieze de fonduri europene. Întâi, Regatul Unit își plătește uh, contribuția la bugetul 2019 și a doua condiție, interesele financiare ale Uniunii Europene sunt protejate. Deci, uh, prevederile de audit sunt, ale noastre sunt acceptate de Regatul Unit. Conform acestui uh, regulament, s-ar putea ar putea exista situația uh, și um, ca plățile din Regatul Unit să fie limitate către UE. Propunerea noastră se limitează la anul 2019 și la bugetul pentru acest an. Regulamentul se aplică la toate acordurile sau deciziile luate până la finalul acestui an. Pornim de la premisa că propunerea noastră va facilita ajungerea la un acord uh, viitor uh, în domeniul bugetar după expirarea acestuia. Încă o dată, condițiile pe care le-am uh, propus. Regatul Unit. Până în 18 aprilie trebuie să fi declarat că își respectă obligația de a plăti contribuția sa la bugetul pentru 2019 în totalitate. Termenul 18 aprilie a fost stabilit uh, ținându-se cont de uh, ultimul plen în acest mandat. Astfel, am putea în ultimul uh, plen din Strasburg să um, vă punem la curent referitor cu asta. De asemenea, Regatul Unit trebuie să se oblige să accepte controlele și auditurile uh, pentru fondurile europene după uh, părăsirea Uniunii Europene. În cazul în care se constată lipsuri, Comisia ar uh, trebui să poată lua decizia de a se suspenda fondurile. Astfel uh, se verifică conformitatea utilizării banilor și protecția intereselor financiare. Propunerea noastră este complet independentă, nu afectează uh, acordurile financiare uh, între Uniunea Europeană și Regatul Unit uh, iar noi uh, pornim de la uh, premisa că ambele părți trebuie să-și respecte angajamentele uh, luate în timpul ce Marea Britanie a fost membru. Chiar dacă vom avea una, o ieșire fără acord, asta nu poate să însemne că nu sunt respectate aceste angajamente. Noi sperăm că uh, acest acord va fi uh, respectat pentru că este și în interesul partenerilor uh, britanici ca programele să fie duse la bun sfârșit. Acum așteptăm să vedem și reacția colegilor britanici la această propunere. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Ne-ați prezentat ce ar putea fi relația între Regatul Unit și Uniunea Europeană în cazul în care, din nefericire, nu ar exista un acord în 29 martie. Voi da cuvântul uh, raportorilor. Cu toții veți uh, primi cuvântul. Doriți să interveniți, domnule Olbricht? În regulă, mai târziu. Bun, deci datorită coordonatorilor și a procedurii scrise, am devenit uh, raportor și deci aș avea câteva întrebări de adresat. Regulamentul pe care tocmai ni l-ați prezentat permite o continuitate în ceea ce privește bugetul și în ceea ce privește participarea Regatului Unit și a persoanelor și entităților uh, stabilite în Regatul Unit. Participare la programul, uh, programele Uniunii. Întrebarea mea e următoare. Astfel, nu am crea un fel de perioadă de tranziție chiar în situația lipsei unui acord? Apoi, acest regulament se ocupă numai de anul 2019. Ce se va întâmpla cu 2020? Pentru că noi deja lucrăm la pregătirea bugetului 2020. Raportorul general Monica Holmeier lucrează la asta ce se va întâmpla, mai ales uh, pentru statele membre uh, în care există persoane sau întreprinderi care participă la acțiuni cu o legătură cu Regatul Unit. A treia întrebare. Acest proiect de regulament a fost dezbătut la Consiliu. Am fost informat că Comisia pregătește răspunsuri la întrebările adresate de statele membre. Ați putea, domnule comisar, să vă luați angajamentul de a transmite Parlamentului răspunsurile pe care le veți trimite Consiliului. Mai, la un nivel mai general, fac apel la Comisie să dea dovadă de cât mai multă transparență în fața Comisiei de Buget uh, referitor la posibilitatea uh, ieși, unui Brexit fără acord. Încă o întrebare. Fiind vorba de acțiuni ce impun um, condiții de eligibilitate um, um, când vorbim despre acțiuni în care este nevoie de un număr minim de participanți din diferite state membre, când e vorba de consorții, dacă acest criteriu a fost respectat cu ajutorul unor uh, membri din Regatul Unit, asta înseamnă că aceste consorții riscă să nu mai primească fonduri dacă um, din ele face parte o entitate din Regatul Unit. Deci întregul consorțiu nu va mai primi fonduri pentru că un, un membru al acestuia este din Regatul Unit. Este posibil să îi protejăm pe non-britanici în acest caz specific? Și încă o întrebare. Propunerea exclude participarea la apelurile de ofertă din Regatul Unit a unor persoane stabilite în Regatul Unit dacă participarea este limitată la statele membre din motive de securitate. Este o formulă destul de vagă, cea din text, și aș vrea să ne explicați mai îndeaproape despre ce este vorba. Deci, dacă puteți să ne răspundeți la aceste cinci întrebări, iar apoi voi da cuvântul coordonatorilor și tuturor celor dintre dumneavoastră, dragi colegi, care doresc să îi adreseze întrebări domnului comisar. Domnule președinte, într-adevăr, avem uh, planul nostru de urgență care se referă la situația în care Regatul Unit uh, se retrage fără acord. Și uh, încercăm să evităm uh, o prăbușire. Uh, dorim ca uh, uh, zborul să se petreacă lin și de cursul anului. Știți că în ceea ce privește programul Erasmus Plus există participanți precum Oxford și alte universități, dar există și programele din spațiul rural, deci britanicii trebuie să continue să plătească la toate aceste programe, să facă parte din proiecte și aceasta în interesul cetățenilor britanici. Vom vedea cum vor reacționa britanicii. Avantajul este că uh, nu mm, deci uh, noi sperăm să nu există niciun fel de haos uh, după 30 de martie. Deci britanicii trebuie să rămână mm, participanți neți și trebuie să rămână așa și în interesul cetățenilor lor. Trebuie să vedem însă dacă plățile vor scădea. Rămâne de văzut și am uh, limitat uh, această situație în mod uh, conștient pentru 2019. Mi-ați adresat o serie de întrebări. În grupul de lucru, la articolul 50 de la Consiliu, am pus întrebări orale și vă pot spune că în răstim de trei zile le voi uh, transmite aceste întrebări, uh, dar și întrebările legate de grupul de lucru uh, articolul 50. Deci, pentru următoarea ședință, care va avea loc săptămâna viitoare, timp de trei zile, voi transmite în scris aceste întrebări. Voi încerca să obțin o comunicare pe toate căile posibile. Trebuie să recunoaștem că Consiliul European, ca și noi, își dorește să uh, evite colapsul în 30 uh, martie, o prăbușire a avionului și deci trebuie să găsim o soluție, chiar dacă nu avem un acord de retragere. Deci toată lumea depune eforturi în acest sens. Nu va fi, va fi ușor. În orice caz, uh, trebuie ca timp de un an uh, să găsim totuși un fel de acord pentru a uh, limita pagubele uh, de ambele părți sau chiar pentru a le evita. Mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice. Îi rog, dacă se poate, să nu vorbească mai mult de două minute. Domnul Fernandez, sunt sigur că va fi un model în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi portugheză. Eu sunt un um optimist și sper că nu sunt uh, optimist de felul meu și întotdeauna am speranțe că se va ajunge uh, la un acord, până în ultimul moment. Pentru că o ieșire din UE fără acord nu ar fi utilă nici pentru Uniunea Europeană, nici pentru Regatul Unit. Dar e mai bine oricum să ne pregătim pentru orice, uh, pentru orice situație. De aceea salut această propunere de regulament a Comisiei. Președintele Comisiei noastre a pus deja um, întrebările pertinente, dar aș dori să revin asupra unui element. Având în vedere creditele de angajament care pot fi folosite de beneficiarii din Regatul Unit în 2019 Atunci când uh, se acordă autorizațiile, plățile sunt făcute în anul următor. Deci, practic, Regatul Unit va trebui să achite plățile care au fost autorizate în anul precedent, nu-i așa? De asemenea, cred că toate angajamentele pe care și le-a uh, luate de Regatul Unit pentru perioada 2014-2020, de asemenea trebuie onorate. Este evident de altfel, este o problemă juridică. Dacă Regatul Unit nu se achită de angajamentele sale, ce cale de recurs avem pentru a ne asigura sau pentru a obliga Regatul Unit uh, să-și respecte angajamentele. Eu cred că Comisia trebuie să transmită un mesaj și anume îngrijorarea cetățenilor, îngrijorarea beneficiarilor din Regatul Unit. Acest regulament are obiectivul ca, chiar dacă are loc un Brexit uh, fără acord să existe asigurări din partea Uniunii Europene că beneficierii din Regatul Unit nu vor pierde. Și Regatul Unit trebuie să se asocieze acestor angajamente, pentru că e vorba de programe esențiale, Erasmus Plus, inovare, cercetare, sunt programe care nu trebuie să fie lezate. E un lucru important pentru toți cetățenii UE. Mulțumesc! Acum are cuvântul Eider Gardia Nu? Nu doriți? Bine. <laughs> Nu putem spune că ați abuzat de timpul de vorbire. Domnul Colmel și domnul Depre au fost atenți uh, la această prezentare, dar nu au întrebări. Are cuvântul domnul Sole. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun mai întâi că pentru mine e incredibil că astăzi trebuie să discutăm un plan de urgență în legătură cu angajamentele Regatului Unit pentru bugetul pentru 2019. Este un eșec al politicii, al negocierilor. Putem să sperăm că totuși cumva uh, se va putea Uh, ajunge la o retragere ordonată, dar însuși faptul că astăzi trebuie să vorbim despre acest plan de urgență uh, este o situație foarte tristă. Am două întrebări pe care aș dori să vi le pun, domnule comisar. Ați spus că, conform dreptului internațional, oricum Regatul Unit va trebui să continue să, să, să, continue să contribuie la bugetul european. Uh, să-și, anareze, să-și onoreze uh, angajamentele luate în trecut. Puteți să elaborați exact care sunt obligațiile pe care Regatul Unit trebuie să le onoreze conform dreptului internațional? În al doilea rând, ce măsuri veți lua dacă Regatul Unit nu e de acord să-și respecte angajamentele pentru bugetul pe 2018? Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Niriada, domnul Arnut, domnul, doamna Niriada, mă scuzați. Mm, bună dimineața. Am multe de spus despre Brexit. Aș dori să fiu optimistă, dar în acest caz cred că trebuie să fim realiști având în vedere că am crezut că aveam un acord sau <laughs> am crezut că avem un uh, acord și vedem că acum Regatul Unit dă înapoi, cred că trebuie să fim realiști și să luăm în calcul posibilitatea ca acest Regatul Unit să nu-și respecte angajamentele. Și acest plan de urgență, tocmai pentru acest, uh, pentru acest caz, este pregătit și anume că Regatul Unit nu va fi de acord să-și onoreze obligațiile, indiferent uh, de dreptul internațional, pentru că au spus multe platitudini. Aici e vorba de bugetarea pe termen scurt, dar și pe termen lung, pentru că chiar dacă sunt de acord să-și plătească obligațiile până la sfârșitul 2019, ce se va întâmpla pentru 2020? După cum știți, Multe firme au un plan pe 3 ani, pe 5 ani și această incertitudine va fi cu siguranță în detrimentul economiei noastre. De asemenea, întrebarea președintelui legată de parteneriate este foarte valabilă. După cum știți, noi suntem uh, vecinii Regatului Unit și avem mult comerț pe bază de parteneriat și pe, prin atragerea de fonduri europene. Ce putem face pentru a le da asigurări uh, că aceste programe vor continua și după 2019? Trebuie să fim realiști. E foarte posibil posibil ca Regatul Unit să nu fie de acord, chiar dacă am dorit să fie. Deci avem nevoie de certitudine juridică, să fim siguri cum va funcționa dreptul internațional care există, pentru că dacă nu avem o certitudine în legătură cu, cu acordul de retragere, uh, vom intra pe un teritoriu neexplorat și Comisia noastră pentru buget are o responsabilitate uh, să facă lumină. Trebuie să fim capabili să facem față acestui impact. Aș dori să știu cum vom reacționa, deci. Merci. Mulțumesc. Domnul Arnott, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule comisar, mai întâi, cred că atitudinea opiniei publice din Regatul Unit s-a schimbat mult. În momentul referendumului în 2016, multe persoane care făceau campanii ar fi acceptat posibilitatea de a ajunge într-o situație în care Regatul Unit și Uniunea Europeană să nu ajungă la un acord. Deci au acceptat posibilitatea de a, nu, de a nu avea acord, dar întotdeauna au cerut un acord și au dorit un acord. Acum vedem că, din cauza situației negocierilor, și avem puncte de vedere foarte diferite în legătură cu modul în care s-a ajuns în această situație, dar este clar că din ce în ce mai mulți cetățeni spun nu doar că acceptă posibilitatea de a ieși fără acord, dar acum există persoane care chiar doresc să iasă fără acord. Este un lucru care e din ce în ce mai evident. Peste 30% uh, dintre cetățenii britanici doresc asta. Deci, atenție! Spuneți că Ehm, într-adevăr, doar o parte mică din, din Parlament eh, nu dorește un acord, trebuie să fim eh, eh, conștienți de opinia publică. Această propunere de regulament va fi văzută în Regatul Unit ca fiind a plăti 17 miliarde de euro la bugetul european pentru 2019, chiar și dacă Regatul Unit iese fără, fără acord. Și în presa britanică doresc să vă asigur că acest lucru va fi văzut ca un unicorn. Pe ce bază credeți că Regatul Unit va fi de acord să, să plătească acești bani? În al doilea rând, când vine vorba de regulamentul privind Erasmus, care este un regulament separat de acesta, ce se întâmplă, de exemplu, dacă Regatul Unit este de acord să plătească pentru Erasmus, dar nu va fi de acord cu acest regulament. Vor fi considerate cele două regulamente separate sau nu veți fi de acord cu nimic dacă nu sunteți de acord în legătură cu întregul pachet. Merci. Mulțumesc. Acum dau cuvântul colegilor care au dorit să ia cuvântul și primul este domnul Olbricht. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să înțelegem, cred, diferența dintre acordul privind partea financiară care a fost planificat acordul și acordul pentru 2021, 2022, 2023. Acordul pregătit arată că Regatul Unit nu continuă să participe la buget, dar continuă să participe la programele Uniunii până în 2020, dar acest acord nu mai e valabil. Întrebarea este nu doar în legătură cu bugetul, ci și în legătură cu funcționarea relației dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Nu doresc să confirm ce a spus uh, colegul uh, britanic, și anume că Regatul Unit nu va fi membru al Uniunii Europene. Nicio problemă, dar nu discutăm relațiile din, dinăuntrul Uniunii Europene, discutăm despre o soluție temporară între două entități complet independente, Regatul Unit și Uniunea Europeană. Două entități complet independente și e o soluție temporară. Acum, dacă intrăm în detaliile soluției temporare, întâi, dacă vorbim despre contribuția britanică la bugetul european în 2019, acest lucru mi-aduce aminte de informațiile primite de la Parlamentul European că pe 1 iulie vom semna contractele cu asistenții noștri pentru două zile, pentru că după două zile vor pleca. Deci trebuie să pregătim totul pentru doar două zile. Regatul Unit va ieși din UE în martie, dar avem rabatul. Întrebarea mea adresată Comisiei este, sunt de acord statele membre să plătească rabatul pentru 2019, pentru că rabatul britanic este uh, deci cu rabatul uh, Regatul Unit plătește 11, dar fără rabat 17. Sunt de acord statele membre să compenseze? Apoi despre ce e vorba? Despre plăți sau despre angajamente? Aceasta e întrebarea până la urmă, pentru că multe investiții sunt în curs. Deci, Întrebarea este dacă suntem de acord cu plățile pentru 2019, înțeleg, suntem de acord, sunt de acord, e clar, trebuie să fim foarte clari în legătură cu plățile. Dar ce facem cu angajamentele? Nu mă vorbesc despre perioada de după 2020, vorbesc despre perioada de până în 2020. Ce facem cu 2019? Da, uh, pentru că dacă aprobăm angajamente în 2019, consecințele vor fi simțite în 2020 și după. Deci, mai întâi, își plătește Regatul Unit întreaga contribuție, 17, sau statele membre plătesc uh, diferența? Nu mi se pare corect. Apoi, ce facem cu angajamentele? Este foarte important pentru că viața nu se va termina la sfârșitul 2019, pentru că vom avea investiții care se vor întâmpla doar în 2020 și nu avem soluții uh, S-a vorbit despre Erasmus. Um, a trebui să fie contracte complet noi, pentru că se va pune capăt um, programelor actuale. Cred că e o provocare mare, dar, pe scurt, ce facem cu rabatul și ce se va întâmpla cu angajamentele. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Howard. Um, Mr. President, thank Domnule președinte, mulțumesc. Această idee a unui Brexit fără acord nu cred că se va întâmpla. Eu cred că se uh, uh, blăfează se joacă la Cacalma pentru a ne asigura că uh, britanicii uh, britanicilor li se prezintă un acord extrem de prot, prost. Uh, sunt de acord cu cele spuse de domnul comisar uh, în legătură cu cel mai bun acord disponibil. E cel mai bun acord disponibil având în vedere limitele pe care le-a impus guvernul britanic în negociere. Ar fi putut fi uh, obținute acorduri mult mai uh, bune uh, dacă ar fi fost o negociere deschisă. Dar, în orice caz, niciodată uh, uh, nu s-a pregătit uh, un astfel de uh, retragere de plecare, chiar dacă plecarea a fost concepută uh, pentru ca să fie în uh, folosul conservatorilor, pentru că o uh, ple- plecare în ordine ar fi favorizat uh, socialiștii, laburiștii. Deci, eu m-am întâlnit cu organizații care beneficiază de pe urma programelor, chiar ieri, care nu știu uh, cum va arăta finanțarea pentru ele și guvernul britanic uh, și mai rău nu e în uh, poziția să execute fonduri uh, uh, din bugetul britanic. Și aș dori să vă mai spun ceva. Aici miza nu este regatul în niciun european. În aceste programe există o interconectare și interdependență foarte mare între instituțiile britanice și instituțiile europene și e o chestiune foarte delicată. Comisia a, pus o, a pro, făcut o propunere foarte rațională pentru a ne permite să uh, ieșim din impas. Dacă se va întâmpla uh, Brexitul, nu ar fi trebuit să se întâmple, pentru că aici uh, politica a intervenit și nu interesele oamenilor, uh, al companiilor și al uh, uh proiectelor. Mulți cetățeni se îngrijorează în legătură cu ce se va întâmpla cu Regatul Unit dacă nu va fi un acord. Să nu ne mai gândim la fermieri, la universități, la proiectele universitare și așa mai departe, care vor să-și continue activitatea. Premierul britanic a subliniat în declarațiile pe care le-a făcut. Știți că mulți uh, au încredere în cuvintele ei, eu sunt sceptic, dar haideți să-i acordăm beneficiul îndoielii. Ea a spus că Regatul Unit, în orice caz, își va, uh, reprezenta oblig- uh, își va asuma obligațiile. Uh, există legislația internațională uh, adoptată în momentul în care Regatul Unit uh, era stat membru și deci îl va respecta obligațiile pentru 2019. Dacă facem legătura între angajamentul premierului britanic și interpretarea legii, respectiv că va respecta acest acord pentru acest an, atunci va fi corect, pentru că dacă nu, reputația de imagine pentru Regatul Unit uh, va fi imensă. Ca un partener uh, va avea de suferit. Uh, știți că reputația este cea mai importantă pentru Regatul Unit. Ea garantează stabilitatea politică. Și nu cred că uh, premierul vrea să piardă uh, imagine sau uh, la reputație, deci eu sunt convinsă că va veni momentul, regatul, sper să nu, retragerea să nu se întâmple, dar îi mulțumesc domnului comisar pentru planul A pe care ni l-a prezentat, pentru că va trebui să vă gândiți în aprilie la un plan B. Doamna Holmeier. Aș dori uh, să mă exprim foarte pe scurt după intervenția colegului Olbricht. Întrebarea mea va, ar fi uh, ce se întâmplă dacă în 2020 Regatul Unit uh, hotărăște să-și întrerupă plățile. Uh, eu înțeleg teoriile uh, vehiculate de către colegii britanici, dar, uh, uh, sinceră fiind, eu nu pot să urmăresc dezbaterea parlamentară din Regatul Unit în toate uh, detaliile. Am uh, urmărit această dezbatere în calitate de observator. Uh, pentru mine există și aspectul umor. am învățat foarte multe din această dezbatere, dar Uh, Parlamentul e uh, de acord cu într-o singură privință, respectiv că nu se poate pune de acord, că e vorba de conservatorii, de pentru un uh, Brexit dur, pentru un Brexit mai lin, pentru noi acorduri și așa mai departe, noi negocieri. Deci singura concluzie este că vrea să obțină cât mai mult din Europeană și să dea cât mai puțin în schimb. Asta am înțeles eu cel puțin în calitate de observator uh, extern. Și întrebarea uh, care se pune este ce vor face sau ce planifică statele uh, membre în cazul în care în 2019-2020 nu se întâmplă nimic și uh, dacă Regatul Unit uh, își va reduce plățile, plățile sau le va suspenda. Deocamdată nu știu uh, ce vom putea face și aș dori să ne spuneți, să ne dați câteva indicii în legătură cu astfel de scenarii posibile. Mulțumesc, domnul Rubiș. Mulțumesc. Realitatea este că în 1 aprilie vom ști doar uh, cum, uh, cum va continua acest haos. Sau poate chiar mai târziu, bun, ok. Uh, vom vedea consecințele foarte repede. Întrebarea este dacă va exista un. Deci avem rezultatele referendumului, trebuie să le respectăm Uh, dacă se va organiza un nou uh, referendum, uh, atunci poate că rezultatul va fi diferit și Regatul Unit ar rămâne. Ar fi soluția cea mai simplă. Știți că avem acordul, Parlamentul Britanic nu-l acceptă din două motive. Unii își doresc un Brexit dur, ceea ce înseamnă că Regatul Unit ar dobândi statutul Uzbekistanului. Să nu uităm că pe viitor, dacă se ajunge la această situație, Regatul Unit va deveni pentru Uniunea Europeană ca Uzbekistanul, nici măcar ca Australia și ca Noua Zeelandă. Nu. Uh, va, fi, va avea statutul Uzbekistanului. Și de aceea întrebarea mea, uh, cum vom uh, continua cu Irlanda de Nord? Pentru că și Irlanda de Nord va deveni un stat uh, terț, suntem gata să uh, continuăm plățile spre Irlanda de Nord în calitate de stat uh, terț, încă o dată, pentru că eu cred că va avea nevoie de sprijin puternic și urgent din partea noastră. Pentru mine este foarte clar că între timp elvețienii au negociat deja cu Regatul Unit au luat în calcul ambele scenarii, respectiv o retragere haotică Uh, și o retragere cu acord. Deci, uh, elvețienii au finalizat negocierile, aș dori să știu dacă asta are uh, efecte și asupra noastră. Și apoi se mai pune întrebarea, uh, știți că există uh, instituții care sunt uh, vizate, uh, de exemplu, calitatea de membri la Parlamentul European, li se va suspenda dreptul de vot, vor fi doar observatori Uh, va trimite uh, Parlamentul Britanic uh, europarlamentar și cum se va negocia în celelalte instituții în, în 1 aprilie. Știți că avem de plină înțelegere față de prietenii britanici care au cooperat uh, cu noi și ne-au ajutat în această cooperare cu uh, Europa și uh, Regatul Unit. Pentru mine este foarte limpede că acest divorț ar trebui să aibă loc ca și, deci în mod asemănător cu aderarea în procesul de aderare avem mai multe etape și cred că și în ceea ce privește retragerea ar trebui să avem astfel de faze pe care să le respectăm. Pe de altă parte, pentru bugetul 2019, el a fost negociat deja cu guvernul britanic și nu văd niciun motiv pentru care guvernul britanic uh, nu ar trebui uh, să își uh, respecte obligațiunile pentru bugetul 2019. S-a negociat deja acest lucru, lucru în acordul de retragere chiar dacă s-a spus că și uh, Brexitul dur va fi britanic și în aceste condiții guvernul britanic și-a dat acordul. Deci uh, cred că va trebui să își uh, respecte angajamentele în ceea ce privește plățile, cel puțin pentru anul 2019. E o chestiune și de încredere. Nu poți să știi Uh, că uh, se poate asista și la un Brexit dur și apoi să pui uh, capăt plăților, pentru că totuși Regatul Unit nu este Uzbekistanul. Mulțumesc. Domnul Vioti. Grazie, președinte. Mult veloce. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș avea câteva întrebări pe scurt. Și eu doresc să fiu optimist, ca și colegii mei. Sper că se va reuși să se ajungă la un acord și că nu va fi nevoie de planuri de urgență pentru cazul ieșirii din UE fără acord. Am fost raportor pentru bugetul pentru 2019. Trebuie să vă spun că simt chiar personal, uh, ar fi o lovitură la adresa mea personal dacă, uh, dacă Regatul Unit ar ieși din UE fără acord. M-aș supăra eu personal, dar după ce mă voi fi supărat, vreau totuși să vă întreb că dacă dumneavoastră considerați că perioada foarte scurtă care rămâne va permite statelor membre să obțină un acord în parlamentele naționale pentru a sprijini planul pe care îl propune Comisia la timp, înainte de Consiliul pentru Afaceri Generale din martie și apoi uh, din aprilie? Și apoi, care va fi competența Curții de Justiție? Dacă nu Uh, va exista un acord. Apoi, ce părere aveți despre primul DAB, care va fi în valoare de 100 de milioane și care va trebui să fie prezentat cât de curând? Merci, Madame Thomas. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Am sosit cu întârziere, îmi cer scuze nu am ascultat, nu am uh, fost uh, prezentă la prezentarea comisarului, poate o să spun prostii, spune oratoarea, dar uh, întotdeauna mă gândesc la un scenariu catastrofă în cazul Brexitului, uh, ca să nu fim foarte dezamăgiți la sfârșit. Și acest scenariu catastrofă Uh, se uh, mm, evidențiază mai ales în două domenii care afectează foarte mult regiunea din care vin eu, porturile și pescuitul. Dacă nu vom avea un acord uh, de retragere, pescuitul va fi foarte afectat. În multe regiuni, cel puțin în 6-7 uh, state membre care pescuiesc în Europeană, în uh, apele teritoriale ale Regatului Unit, nu vor mai putea să pescuiască și nu vor mai putea pescui nici în apele europene, având în vedere că uh, presiunile asupra resurselor de pește sunt imense și deci nu, această activitate nu va putea fi continuată vom uh, vota un amendament la Comisia de Pescuit, dar cred că trebuie să tratăm uh, subiectul cu cea mai mare seriozitate, pentru că dacă oamenii nu vor putea să-și continue activitatea, pescarii nu vor putea să continue să pescuiască, va trebui să încercăm să-i sprijinim, să facă o reconversiune profesională sau altceva, nu știu. În orice caz, pentru mine Uh, problema pescuitului este foarte importantă și apoi uh, o a doua întrebare în legătură cu porturile. Dacă nu va exista un acord de retragere, Regatul Unit va deveni țară terță cu prăjeturi vamale care vor trebui respectate, controlele veterinare, proceduri vamale, controle pentru uh, produsele alimentare situația schimbă radical, se, se schimbă radical în porturi. Bine, eu vorbesc de porturile din Bretania, din nordul uh, Franței, dar mă gândesc că e la fel și în țările de jos, în Belgia, Suedia, Danemarca și în celelalte țări. Nu o să fac o listă exhaustivă acum, dar pentru aceste porturi infrastructurile trebuie să fie regândite, reactualizate. Când uh, feriboturile soseau, uh, veneau, ieșau uh, camioanele și uh, călătorii fără niciun fel de control necesar. În cazul în care Regatul Unit devine o țară terță, se schimbă lucrurile. Deci doream să vă supun atenției doar aceste două domenii importante, la fel și pentru aeroporturi. N-am cum acum să fac toată lista. Există în zona mea un aeroport mic care asigură zboruri doar între Franța și Anglia. Nu știu dacă lista problemelor a fost deja întocmită. Bănuiesc că statele membre Fiecare a venit cu doleanțe, dar dacă facem lista, pe plan bugetar, costurile vor fi ridicate. Și va trebui să ne gândim foarte clar la ele. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, nu a mai cerut nimeni cuvântul, deci aș avea două întrebări suplimentare. Dușmen. În urmă cu două săptămâni, uh, la Strasburg, domnul Selmayr a venit uh, în fața președinților uh, de comisie și a unui, unui număr de raportori pentru a ne <clears throat> explica ce măsuri de urgență ar lua comisia în cazul lipsei unui acord și am înțeles că din punct de vedere bugetar nu ar urma să existe un impact. În zilele ce au urmat am citit Politico și am uh, uh, aflat că comisia va restrânge plățile pentru a nu se găsi într-o situație de dificultate în cazul, unui, în cazul lipsei unui acord. Uh, Uh, și um, un al doilea element. Țin cont uh, de ceea ce a spus uh, toată lumea. Într-adevăr, avem de-a face cu o complexitate enormă și, um, sincer, sunt surprins de reziliența Uniunii Europene. Vedem discursuri critice din partea uh, Um, candidatilor în Uniunea Europeană, critice la adresa euro și așa mai departe. Și în momentul în care ajung la putere, uh, se adaptează. Am văzut în urmă cu patru ani un prim-ministru care timp de șase luni a luptat împotriva acordului uh, dorit de um, creanțierii țării sale, a făcut un referendum, uh, oamenii au spus să nu semneze acordul și el l-a semnat în următoarele săptămâni. Și sunt mai multe cazuri. Există un fel de rezistență a Uniunii Europene la nivel uh, economic, la nivel monetar, care începe să existe și la nivel uh, social. Și s-ar putea ca Regatul Unit să uh, resimtă această reziliență, această rezistență europeană. Și ținând cont uh, un, eventual cataclism ce ar putea avea loc în lipsa unui acord, poate e, au existat uh, chiar și cei care s-au exprimat pentru amânarea Brexitului. Dacă se amână Brexitul, asta înseamnă că Regatul Unit rămâne membru al Uniunii Europene pentru încă o vreme și că uh, ar fi uh, nevoie să se organizeze alegeri uh, europene în Regatul Unit. Care este poziția Comisiei pe acest subiect? O prelungire până la o eventuală organizare a unui referendum în Regatul Unit referitor la uh, o eventuală rămânere chiar în Uniunea Europeană. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru aceste întrebări foarte bune în cunoștință de cauză și care parțial se referă la executarea bugetară 2019, dar care merg și dincolo de asta. În ceea ce privește tot ce nu ține de buget, nu prea e competența mea, dar am să vă, încerc să vă răspund pe scurt. Dacă britanicii vor solicita o amânare a Brexitului cu două-trei luni <clears throat> și ar exista o justificare potrivită, cred că aceasta ar fi uh, acceptată de către statele membre cu uh, unanimitate. Însă, trebuie să Uh, existe o posibilitate substanțială uh, pentru a se face progrese și ca la finalul acestei perioade de amânare uh, să se ajungă la să se adopte acordul de retragere. Mai mult de atât ca prelungire ar depăși perioada de alegeri și uh, Marea Britanie, ca stat membru, ar trebui să asigure dreptul activ și pasiv la vot. Dacă s-ar putea verifica alte uh, soluții, uh, s-a dat, exemplu, s-a dat exemplul uh, reunificării Germaniei. Însă atunci, în timpul unui mandat legislativ, 18 um, milioane de uh, oameni au aderat la, au intrat în Uniunea Europeană. Însă acum Regatul Unit este deja membru și ce motiv are să nu facă alegeri dacă amânarea va fi de mai mult de 2-3 luni? Pescuitul este un domeniu delicat pentru că pescar din Franța, Irlanda, Germania, Danemarca, pescuiesc în apele teritoriale ale Regatului Unit, pentru că sunt pe piața internă. Și acest drept ar uh, dispărea uh, odată cu Brexitul, fără acord. Acest uh, a fost întotdeauna important pentru domnul Barnier să spună că dacă uh, Vrem să ne menținem drepturile de pescuit. Este un, un serviciu pe care britanic, britanicii ni-l acordă nouă și noi trebuie să dăm ceva în schimb. În ceea ce privește aeroporturile și controlele necesare, e foarte ușor să se ajungă la o supra solicitare a administrațiilor și deci la uh, o evoluție haotică. Domnul președinte, mă scuzați, în ceea ce privește pescuitul, într-adevăr, da, unele zone de pescuit sunt britanice, însă pescarii britanici sunt interesanți pentru piața europeană, pentru că o bună parte din ce, ce pescuiesc pescarii britanici uh, ajunge pe piețele europene, deci se poate găsi un echilibru între pescari și consumatori. Domnule Oettinger, dacă se ajunge la un Brexit fără acord, pescarii, și ar, pescarii ar fi um, afectați direct, trebuie să vedem cum din politica agricolă comună putem elibera fonduri de urgență pentru a uh, elimina pericolul de insolvență pentru acești oameni, pentru a-i sprijini financiar uh, Uh, și a le compensa eventuale pierderi. Ce se întâmplă dacă nu avem un acord? Nu vreau să speculez, însă e clar, dacă nu suntem, preg, dacă nu suntem pregătiți pentru astfel de situație, uh, facem o mare greșeală. Uh, șansele ca acest lucru să se întâmple nu sunt de zero. Și orice persoană inteligentă se pregătește. Avem două pachete. Contingency plan, planul de urgență, pentru domeniul social, pentru Erasmus Plus și pentru executarea bugetară. Și cu acesta facem o um, ofertă prietenilor britanici și cu planul de preparedness, de a fi pregătiți, uh, avem toate serviciile, exporturile, importurile, am analizat toate aceste lucruri și probabil nu în martie, chiar mai devreme, poate la începutul lui martie, am uh, discuta cu asociațiile, cu um, um, camerele de comerț, uh, sindicatele și așa mai departe și am uh, transmite informații tuturor participanților pe piața UE27 și le-am transmite uh, recomandări. Suntem uh, foarte evoluați cu pregătire. Și uh, uh, încercăm, deci, în mod foarte uh, orientat, foarte țintit să uh, pregătim uh, reducerea daunelor dacă Consiliul uh, adoptă numai parțial uh, propunerile noastre, are dreptul să o facă. Consiliul este competent aici să decidă și dumneavoastră puteți uh, accepta sau respinge. Asta înseamnă că dacă Consiliul adoptă numai Erasmus Plus, da, este și asta mai mult decât nimic. Iar dacă britanicii la pachetele cercetare, agricultură, afaceri sociale, Erasmus, vor numai să ia o parte, trebuie ca noi să decidem dacă ni se pare acceptabil, trebuie verificat ca în momentul, uh, deci vom, vom face asta când vom ști care sunt părțile uh, acceptate și dorite de britanici. Același lucru e valabil uh, pentru britanici. Consiliul trebuie să decidă dacă acordă în continuare rabatul um, sau dacă în urma lipsei unui acord se elimină întregul sistem de rabat. În ceea ce privește angajamentele și plățile, multe plăți vor avea loc în 2019. La Erasmus Plus e vorba de faptul că le dăm, oameni, le dăm tinerilor lunari uh, fonduri pentru a le acoperi costurile. Deci sunt deci angajamentele și plățile au loc aproape în același timp. În proiecte mai mari, plățile intervin la mai mult timp după angajamente. Și, repet, dintr-o perspectivă pură a unui contribuitor net, uh, oferta noastră este ca britanicii să plătească ceva mai mult în 2019 decât ce obțin din programele uh, europene. Însă, în schimb, uh, ar primi pentru agricultori, cercetători, institute de cercetare, tineri, posibilitatea de a evita haosul și uh, clasa politică din Londra trebuie să decidă ce este important. Uh, bineînțeles, depinde și care este atmosfera între Londra și Bruxelles. Dacă ea va fi uh, otrăvită, uh, cei cu o linie mai dură de la Londra ne vor uh, respinge uh, oferta. Dacă atmosfera rămâne colegială, în ciuda divergențelor de opinie, s-ar putea să Um, fie altfel. Singurul lucru clar este că ar fi o greșeală să nu facem această propunere. În principiu, este un fel de mic acord de retragere, uh, restricționat la buget, restricționat la bugete și restricționat la 2019. Un mic, um, un, o mică parte ce ar putea fi partea unui acord de uh, retragere. Ar fi un mic acord de retragere. Bun, acum, dacă britanicii nu mai plătesc, chiar dacă bugetul pentru 2019 este adoptat și cadrul bugetar merge până în 2020, ei bine, uh, dacă nu plătesc, ultima soluție care ne rămâne sunt instanțele internaționale și unde putem uh, depune plângere pentru a obliga Regatul Unit să-și respecte angajamentele luate. În ceea ce privește uh, calendarul, avem un, uh, o foaie de parcurs clară. Reuniunea de astăzi joacă un rol în acest sens. Pornim de la premisa că, probabil, că comisia noastră ar vota poate pe 18 martie și apoi uh, pe 3-4 aprilie uh, ar uh, vota acest, uh, acest acord, deci ar decide dacă este pentru sau îl respinge, iar Consiliul uh, va verifica uh, și el acest dosar Uh, și pe 8 aprilie ar urma să îl adopte după Parlament. Asta înseamnă că la 9 zile după uh, retragere am avea o, uh, o, o ofertă adoptată juridic. Bun, se poate deja verifica. Uh, britanicii ar avea timp până în 18 sau 30 aprilie să uh, îl adopte și să uh, își asume obligația de a accepta sistemele uh, și pentru plăți, plăți, uh, cred că data de 8 aprilie este numai bună, astfel încât uh, să nu avem uh, probleme. În Task Force-ul 50 um, au, au fost adresate câteva întrebări orale, dar uh, Uh, în următoarele trei zile vom trimite răspunsurile și vi le vom trimite și dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră și pentru faptul că uh, ne-ați uh, lămurit pe noi cei de la Comisia de Buget referitor la eventualele consecințe ale ieșirii fără acord a Marii Britanii din Uniunea Europeană 29 martie ne dăm seama că s-a căutat un echilibru între consecințele grave pe care ar putea să le suporte atât Regatul Unit cât și Uniunea Europeană dacă um, nu ar exista un acord, ci dacă um, și ce s-ar întâmpla dacă Regatul Unit ar amenința să nu-și respecte angajamentele. Iar pentru Uniunea Europeană, posibilitatea de a reacționa ar fi să pună capăt plăților, plăților față de toți beneficiarii britanici. Uh, sper ca inteligența și conectarea la realitate să evite o astfel de catastrofă. Uh, nu m-ar uh, mira, deci, să, solicită, să se solicite o amânare a Brexitului, însă Rămâne de văzut dacă în luna mai uh, britanicii vor uh, avea alegeri și vor putea să-și aleagă deputații europeni. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar, și vă mulțumim anticipat pentru răspunsurile pe care ni le veți trimite. Menținem contactul. Bien, donc sur euh, les aléas qui peuvent affecter l'exécution du budget. Bun, acum asta a fost în ceea ce privește bugetul 2019. Raportorul general și raportorii din celelalte secțiuni vor fi uh, atenți uh, la asta, însă noi acum trebuie să ne ocupăm de 2020. Și pentru a ne spune mai multe despre ceea ce ar putea să fie bugetul pentru 2020, uh, i-aș da cuvântul Monicăi Holmeier. Raportorul general, uh, a, a, a cărei realegere în Parlamentul European este uh, asigurată, chiar și numai pentru a-și continua activitatea de raportor general. Îi dau cuvântul, deci. Domnule președinte, perspectiva e bună, dar decizia va fi a legătorilor. Și cred că este la fel pentru noi toți. Totuși, cu vrem să ne concentrăm cu foarte mare seriozitate și conștiinciozitate asupra bugetului 2020. Din acest motiv, um, am uh, făcut această propunere pentru guidelines. Deja pot să vă spun că unele lucruri uh, vor mai putea fi schimbate prin amendamente, completate, pentru că, bineînțeles, uh, spațiul acordat cu cifrele și literele nu, includ, nu ne permit să tratăm tot, ci din potrivă, așa cum știe foarte bine colegul Vioti, va trebui să ne limităm la ce este posibil în această primă etapă. Și apoi împreună vom putea finaliza propunerea în așa fel încât să ea să conțină tot ce este important pentru noi. La orientări, pentru acest an m-am orientat după ce a făcut uh, domnul Vioti anul trecut, pentru că accentele pe care le-am stabilit nu se schimbă total de la un an la altul, ci încercăm să avem o continuitate a acțiunilor noastre. În special, uh, m-am concentrat asupra uh, Orizont 2020, inovație, cercetare, pentru dezvoltarea viitoare și, bineînțeles, uh, am uh, abordat și chestiunea foarte importantă și din ultimul buget în ceea ce privește programele puternic subfinanțate, dar foarte uh, bine primite în statele membre. De exemplu, COSME, care permit dezvoltarea unor întreprinderi chiar și în, în, în, în state unde lucrurile sunt mai dificile din punct de vedere economic, apoi securitatea și pacea, înțelegerea reciprocă, încă o dată Erasmus, uh, pe care uh, l-am uh, um, am pus accentul atât de puternic ultima dată. Și încă un domeniu care voi analiza de aproape cum se cum s-au Uh, cum au evoluat programe În ceea ce privește ajutorul de dezvoltare, am putut să-l includ cu o scurtă propoziție la final, dar poate împreună cu voi, uh, dacă doriți, putem uh, depune câteva amendamente, pentru că mi se pare că este unul dintre domeniile cheie și în ceea ce privește migrația și Uh, destinul celor care uh, migrează, cred că putem să contribuim la rezolvarea problemelor lor într-un mod rezonabil. Nu vreau să intru mai mult în detalii. Mulțumesc deja pentru sugestiile primite. Sunt convinsă că vom coopera foarte bine. Vă mulțumesc tuturor pentru sugestiile pe care le-am primit și le voi mai primi și uh, sper și îmi doresc să ajungem la o poziție puternică uh, împreună. Pentru că dezbaterea pe care tocmai am avut-o este așa un fel de introducere în ceea ce ne așteaptă. Acest buget este uh, numai începutul pentru dezbaterea CFM-ului. În trecut, statele membre au încercat să obțină cifre cât mai mici. Președintele probabil că își amintește și um, colegul Amasur, colegul Fernandez își amintesc cu siguranță că am luptat uh, um, împotriva faptului că statele membre nu doreau să uh, facă toate plățile. Și țin minte că am fost furioși Um, pentru că statele um, nu doreau să onoreze toate plățile și creau un fel de îndatorare uh, tacită. Astfel încât uh, anumite facturi nu au fost uh, acoperite. Va trebui să ne adaptăm și la această perioadă de tranziție și pe lângă asta avem uh, Brexitul și comportamentul Marii Britanii față de acest uh, buget, astfel încât în bugetul 2020, în, coordona, în, strictă cooperare cu colegii uh, raportori uh, pentru CFM, să avem suficient de multă distracție, să zic așa. Sunt convinsă că vom, vom coopera foarte bine împreună. Mulțumesc! Iată, perspective îmbucurătoare, care creează entuziasm. Bun, voi da cuvântul acum raportorilor din umbră. Începem cu doamna Gloanec Moran. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mă adresez, bineînțeles, în mod deosebit doamnei raportor, dar nu numai. Doresc să spun că este o mare plăcere pentru mine, pentru de a, de a participa în numele grupului meu S la acest, pregătirea acestui buget pentru 2020. Este ultimul buget din acest uh, cadru financiar multianual uh, și iată ne ocupăm de el acum, înainte de alegerile europene. Trebuie să spun, după discuțiile din această dimineață, într-un context foarte, foarte special, acela al Brexitului. Doresc să vă mulțumesc, doamnă raportoare, pentru orientările pe care ni le-ați uh, prezentat într-un raport care este într-adevăr sintetic, dar pe care vom încerca să-l îmbogățim cu propunerile noastre, care este pentru grupul meu politic uh, o bună bază mm, pentru negocierile noastre și vă mulțumesc uh, mult pentru raportul dumneavoastră. Bineînțeles, se includ în acest proiect de buget uh, angajamentele bugetare ale Regatului Unit uh, și după discuție din această dimineață trebuie să avem temeri în legătură cu promisiunile pe care le putem respecta. Totuși văd că bugetul dumneavoastră este ambițios. Așa cum ați spus adineauri, este o punte spre următorul cadru financiar multianual și trebuie să pornim cu această idee în minte, și anume că este pregătitor pentru următorul CFM. cel pentru 2021-2027, anticipează soluții care ne permit să evităm o nouă criză a plăților ca în trecut, o nouă criză care ar putea apărea în 2020 pentru toate politicile Uniunii, care um, fac obiectul unei gestiuni partajate. Este, cum este politica de coeziune, e important să anticipăm soluții. Um, de asemenea, importante sunt instrumentele de flexibilitate din uh, cadrul financiar multianual uh, uh, și instrumentele actuale și pentru bugetul 2019, Parlamentul deja a insistat mult asupra unui instrument nou pe care îl putem folosi. E important să-l amintim în aceste noi orientări. Obiectivul este să sprijinim uh, inovarea, uh, cercetarea, ocuparea, uh, reafirmați principiul liberei circulații în UE, fără frontiere interne și subliniați importanța unei politici integrate de gestionare a frontierelor externe. Întotdeauna îmi place să fac legătura între aceste două noțiuni. Spuneți că trebuie să crească bugetul pentru Erasmus Plus uh, și toate instrumentele care ne permit să luptăm împotriva șomajului tinerilor și oferă uh, cele mai bune instrumente diferiților actori de pe teritorii pentru a face um, față provocărilor schimbărilor climatice. Um, se consacră în uh, politica pentru azil și migrație o parte importantă pentru integrarea migranților. O altă prioritate. Doresc uh, să adaug câteva precizări, uh, bineînțeles pe care le vom elabora împreună. Aș dori ca dimensiunea socială a bugetului european să fie mai clar afirmată. Bugetul pentru 2020 trebuie nu doar să sprijine generațiile următoare, și, bineînțeles, pentru mine este foarte importantă inițiativa pentru ocuparea tinerilor, care trebuie să sprijine formarea tinerilor uh, care nu beneficiază de un loc de muncă și în acest uh, an bugetar, dar trebuie să pregătească tinerii spre tranziția, pentru tranziție și trebuie să fie, deci, în tranziția pentru următorul CFM, uh, să creeze acest pilon european uh, pentru politicile de ocupare ale tinerilor, dar și pentru promovarea incluziunii și lupta împotriva tuturor tipurilor de discriminare. Uh, un alt punct pe care doresc să subliniez se referă la anticiparea acompanierii schimbărilor din buget, fie că e vorba de politici sociale, economice, um, de mediu sau digitale. Bugetul pentru 2020 trebuie să sprijine competitivitatea economiei noastre, um, afirmând uh, dorința noastră pentru o creștere durabilă, ecologică și inclusivă. În încheiere, Cred că trebuie să avem o Uniune fără frontiere interne, um, condiție indisociabilă de o politică de protecție a frontierelor externe. Și, doamnă raportoare, sunt de acord că trebuie să garantăm uh, securitatea europenilor. Eu cred că trebuie să putem și să îi protejăm. Asociez aceste două noțiuni și toate aspectele legate de cetățenie. Cred că, sprijinind de dimensiunea de securitate, știți că avem nevoie de Europa care protejează, care se protejează și toate aceste dimensiuni legate de cetățenie sunt foarte importante. În fine, vă mulțumesc, doamnă raportoare, pentru uh, acest prim schimb de opinii și sper că vom colabora foarte bine în viitor. Sper că vom uh, avea o colaborare cât mai constructivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul Nils, Nils Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să-i uh, uh, adresez un călduros să mulțumesc doamnei raportor pentru că avem un document excelent. Am opresc aici cu germana. Aș putea să traduc, dar uh, ar fi mult mai greu, spune vorbitorul. Când am citit uh, acest uh, document, a fost plăcut uh, surprins pentru că nu am găsit multe lucruri cu care nu sunt de acord dar am mai citit, am recitit apoi ca să văd ce lipsește și știm cu toții că aveți reguli în legătură cu numărul de cuvinte uh, maxim într-un raport uh, și uh, probabil că ceea ce nu ați inclus în raport, asta nu înseamnă că nu, nu, nu, nu considerați că e important, dar ați omis aceste lucruri din cauza limitelor. Aș dori să subliniez uh, importanța bugetării bazate pe performanță. De asemenea, este important uh, să um, ca în buget să se regătească și um, această politică de luptă împotriva schimbărilor uh, climatice în toate politicile. Am dorit de asemenea că este, este important să nu facem uh, rău naturii și mediului fără intenție. Uh, am, uh, sunt sceptic în legătură cu performanța a două, două programe, EFSI și Inițiativa pentru Ocuparea Tinerilor nu pentru a uh, contraargumenta ceea ce a spus colega noastră în legătură cu inițiativa pentru ocuparea tinerilor, dar cred că um, unele proiecte FC ar fi putut fi uh, finanțate din alte mijloace, așa cum a spus Curtea de Conturi, Iar um, Inițiativa pentru ocuparea tinerilor trebuie să aducă o valoare adăugată europeană, nu să înlăcuiască eforturile naționale. Deci, um, trebuie să evităm uh, situația în care pur și simplu se înlocuiesc alte surse de finanțare. Este important ca aceste noi uh, resurse să se adauge Uh, noilor, uh, altor surse de finanțare uh, pentru că am constatat că multe state membri și-au redus bugetul în același domeniu. Deci riscul este ca noi să facem un lucru foarte bun, dar pe de altă parte statul membru <laughs> are comportamentul opus. Deci atunci când dăm ceva de la nivel european, trebuie să ne asigurăm dacă nu se obține ofertul opus în statul membru. Um, sunt de acord că e nevoie de coeziune socială și în uh, uh, interesul și în avantajul persoanelor în vârstă. În momentul de față, în Finlanda, uh, are loc un adevărat scandal uh, în legătură cu condițiile îngrijirii persoanelor în vârstă. Trebuie să fim foarte atenți uh, atunci când abordăm subiectul, să, se de, să definim foarte clar care sunt uh, um, responsabilitățile statelor membre, ce trebuie finanțat de acestea și ce trebuie finanțat de la nivel european. Apoi, prietenul meu, Gerard Depré, face ceva foarte util în altă parte, sperăm cel puțin. Dacă ar fi aici, cu siguranță ar vorbi despre um, acoperirea um, uh, nevoilor legate de migrație. Sunt sigură că vom găsi o soluție bună cu cooperarea tuturor raportorilor din umbră și sper că vom avea cel mai bun raport uh, produs vreodată pe acest subiect. Iată, un angajament promițător, spune domnul președinte. Are cuvântul Jordi Sole. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm acum uh, despre prioritățile pentru bugetul 2019, tocmai am discutat despre consecințele legate de Brexit, dar cu sau fără Brexit viața merge înainte și trebuie să lucrăm la bugetul pentru următorul an. Doresc să mulțumesc uh, raportoarei pentru propunerile sale și pentru uh, proiectul de raport. Apreciez faptul că nu e Uh, o, un document foarte lung uh, și o listă doar uh, tot ce este de făcut. Mă bucur că documentul este sintetic și apreciez uh, unele preocupări menționate, cum ar fi evitarea unei crize a plăților, mm, cum s-a întâmplat în primii ani ai actualului CFM. Când am avut multe plăți neefectuate și a trebuit să găsi, și trebuie să găsim o uh, modalitate de a evita să revenim la o astfel de situație. Sunt de acord de asemenea cu faptul că la sfârșitul raportului abordați problema dificilă legată de articolul 15.3 am avut uh, astfel de experiență în ultimele negocieri uh, pentru bugetul 2019. Uh, trebuie să spunem foarte clar Consiliului că lucrurile trebuie clarificate. Dacă articolul 15.3 este înțeles de toate statele membre, Trebuie să fie clar dacă ele sunt gata toate să aplice acest articol. De asemenea, este important să încurajăm inovarea, să luptăm împotriva șomajului și să oferim oportunități tinerilor. Ca de obicei, însă, într-un buget nu e vorba doar de cifre, e vorba și de priorități politice, nu doar pentru bugetul pentru 2020, ci pentru întreaga perioadă. După cum știți, grupul meu consideră că nu ne concentrăm pe provocările cele mai mari cu care se confruntă Uniunea Europeană și se va confrunta în viitor, cum ar fi și anume schimbările climatice și coeziunea socială. Cred că trebuie să ne concentrăm pe aceste două subiecte majore și complexe, mult mai mult a face față provocărilor de mediu și schimbărilor climatice este esențial pentru viitorul nostru. Aceasta trebuie să fie o prioritate orizontală a noastră și ar trebui să se traducă în buget într-un mod mult mai ambițios decât acum. Trebuie să accelerăm tranziția spre o Uh, economie circulară cu emisii scăzute și până la urmă, până la o la emisii zero, pentru că știți că Uniunea Europeană nu își uh, e, e departe de obiectivele sale. Știm că nu vom uh, atinge obiectivele de integrare a dimensiunii de mediu în toate domeniile, în toate politicile. Deci ar trebui să ne concentrăm mult mai mult pe această prioritate, precum și pe dimensiunea socială. care nu e suficient de ambițioasă. Uniunea Europeană trebuie să contribuie la îmbunătățirea uh, condițiilor de viață ale celor care se confruntă cu situații dificile în viața de zi cu zi. Și bugetul trebuie să fie un instrument uh, și pe care să permite și acest lucru. Acestea sunt prioritățile noastre majore. Pot să spun că din nou văd o legătură discutabilă în raportul dumneavoastră între securitate și migrație. Cred că trebuie să ținem cont de o perspectivă mai largă și să vorbim mai mult despre siguranța oamenilor și nu doar despre frontiere și paza de coastă. Trebuie să asigurăm și siguranța frontierelor, dar a face legătură între acestea și uh, migrație nu cred că este modalitatea cea mai potrivită de a face față acestui subiect complex. Vom colabora, bineînțeles, um, pentru a duce bun sfârșit acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Niriada. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să vă mulțumesc uh, pentru acest raport. O să încerc să fiu cât mai uh, succintă. Mereu spun asta și repet și acum. Trebuie să ținem cont de Brexit, care își aruncă o umbră asupra tuturor uh, domeniilor și trebuie să vedem cum putem să ne chivernisim mai bine banii pentru a-i ajuta pe cetățenii noștri, dar să nu uităm, uh, să nu pierdem din vedere și impactul Brexitului asupra bugetului. E o chestiune complexă, dar va trebui să folosim datele pe care le avem la dispoziție, certitudinile. Să nu ne bazăm pe supoziții, pe ce uh, s-ar putea să se întâmple, ci pe uh, ce uh, avem la dispoziție. Prioritățile sunt asemănătoare în multe domenii. Coeziunea socială e importantă pentru noi inițiativa în rândul tinerilor e foarte bună, dar uh, sunt probleme în statele membre, în Irlanda, de exemplu, nu reușim să folosim uh, uh fondurile respective la potențialul maxim. De asemenea, și programul Erasmus cu efecte pozitive, dar uh, pe mine îngrijorează faptul că devine foarte elitist. Doar uh, studenții care reușesc să financeze ei uh, cheltuielile de studii, de exemplu, printr-un credit bancar sau, sau așa mai departe, beneficiază de pe urma lui. La fel și în ce privește CFM-ul, mă bucur că se recunoaște, se recunosc uh, problemele pescarilor, discutăm la Comisia de Pescuit. Nu știu dacă CFM-ul ar putea ține cont și de această situație în lumina Brexitului și a impactului pe care îl va avea. Nu sunt de acord cu cele spuse dumneavoastră și aici sunt de acord cu domnul Sole în ce privește migrația și securitatea. Pentru noi, uh, Irlanda, neutralitatea este foarte importantă. Nu cred că trebuie să o luăm pe calea protecționismului. Există uh, Mm, chestiuni uh, umanitare importante pentru noi. Noi nu vrem să ne transformăm într-o uh, fortăreață. Când am hotărât uh, să aderăm la Uniunea Europeană, pentru noi era un proiect legat de pace, care să promoveze relațiile comerciale și așa mai departe, și nu o fortăreață. Și mă îngrijorează mesajele prin care, pe care le, le transmitem cetățenilor. Pune pe locul întâi, de exemplu, apărarea și securitatea înaintea pacului și al securității alimentare e foarte important să avem flexibilitate, dar și posibilitatea de a reevalua aceste programe de-a lungul timpului. Deci să nu fim prea rigizi, având în vedere tot ce se întâmplă, Brexit-ul și așa mai departe. Deci cred că trebuie să ne permitem o doză de flexibilitate, deci să reevaluăm uh, programele care s-ar putea să aibă finanțare suplimentară sau altele care, mai puțină, deci în funcție de ce se va întâmpla sau nu se va întâmpla cu Brexitul, care se întâmplă în momentul în care Uh, vorbim acum. Mă opresc aici, dar aștept cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră și mulțumesc! Mulțumim! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Aș dori și eu să o felicit pe raportoarea noastră. Vă felicit, doamnă Holmeier. Această dezbatere mi se pare promițătoare, dar aș dori numele meu propriu să fac două observații. Una legată de aliniatul dumneavoastră cu privire la inovare, cercetare, pregătirea pentru viitor, sprijin acordat creșterii și competitivității. Dacă programul Erasmus devine mai democratic, s-a spus Erasmus e pentru studenți. Dar cred că ar fi important uh, să avem un Erasmus și pentru cenici și pentru cei care uh, se pregătesc să se specializează profesional. În unele țări nu există astfel de instituții de reconversie profesională. Și, de exemplu, dacă prin creditele de coeziune am putea să stimulăm înființarea acestor uh, Uh, centre de formare profesională și să avem finanțare și de la Fondul Social European. Poate ar fi bine. Uh, dacă tinerii sunt bine pregătiți uh, din punct de vedere profesional, pregătim viitorul, susținem creșterea și ocuparea și competitivitatea. Și apoi am vizitat vinerea trecută la Cadaras ITER-ul nu vorbim suficient de ITER și aici sunt, cred, în asentimentul domnului Sole. Tehnologia de fuziune nucleară nu face obiectul criticilor formulate din perspectiva fisiunii nucleare. Mi se pare un proiect minunat cu care Europa ar trebui să se mândrească, dar sigur, ea nu este finanțator unic, avem și parteneri precum uh, SUA, China, Japonia, Corea, Rusia și India. Dar totuși uh, Europa uh, e foarte importantă în acest proiect și să zicem că dacă am încercat să compensăm dispariția energiilor fosile în anul 2042, pentru că uh, eolienele și panourile fotovoltaice din China nu vor reuși să acopere toate nevoile energetice. Deocamdată ele au fost acoperite de hidrocarburi dar am uh, trecut, uh, deci vom ajunge la 10 miliarde de locuitori pe pământ. Ce se va întâmplă însă când uh, vor fi dispărute energiile fosile pe care le-am irosit în 150 de ani? E un proiect extraordinar și cred că Uniunea Europeană ar trebui să vorbească despre el mai mult pentru că e simbolul Europei care pregătește viitorul și care ne ocrotește și care, iată, participă la un proiect uh, la scară mondială. Doamnă raportor, ne punem mare, uh, mari speranțe în uh, activitatea dumneavoastră. Înainte de a da cuvântul Monicăi Holmeier pentru concluzii, aș dori să dau cuvântul domnului Presa, care, Preza, care reprezintă Comisia Europeană. Vă rog frumos, aveți uh, cuvântul. Contribuția dumneavoastră la pregătirea bugetului 2020. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut uh, proiectul de raport al doamnei raportor uh, și schimbul de opinii privind liniile orientativă pentru bugetul 2020. domnește consensul uh, în ceea ce privește provocările care ne așteaptă pe viitor. Comisia va continua să urmărească de aproape implementarea programelor, pentru că uh, impactul asupra plăților va fi uh, important. Cu toții cred că ne dorim să nu ajungem uh, la situația în care ne-am aflat înainte de uh, cadrul financiar multianual uh, anterior. Experiența pentru anul 2018 este încurajatoare și deci riscul apariției unor crize și al neonorării obligațiilor în ceea ce privește plățile în 2020 este mai controlat decât în CFM-ul anterior. Noi ne bazăm pe scenariul că va exista un acord de retragere cu Regatul Unit. Cred că acesta ar trebui să fie scenariul uh, de bază, să spunem. Și dacă nu va exista un acord, va trebui să ne adaptăm. Așa cum a spus domnul Oettinger în uh, dezbaterea anterioară. În ce privește calendarul, vom avea o dezbatere la trialog. Consiliul își finalizează liniile directoare care conțin uh, toate elementele pentru a avea o dezbatere pe fond între cele două ramuri ale autorității bugetare pentru a pregăti Uh, uh, proiectul de buget 2020. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Preza. Doamna Holmaier aici, acum pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc tuturor coraportorilor și colegilor care au luat cuvântul pentru contribuțiile lor Uh, au fost puse întrebări uh, care vizează domeniul social. Colega Gloanec, de exemplu, a menționat uh, acest domeniu. Trebuie să ne punem de acord pe chestiunile bugetare, să ne concentrăm pe ele. Celelalte uh, pot fi um, abordate uh, pe programe, pentru că dacă nu va fi greu, de exemplu, în cadrul programului uh, Erasmus, sigur, câteodată încerci uh, să uh, te referi la cât mai multe, dar eu am încercat să mă concentrez pe partea bugetară să încadrez dezbaterea pentru uh, ca ea să fie pe fond. Uh, aș dori să-i spun, uh, să-i dau dreptate cuvântului Torvalds Uh, inițiativa de ocupare în rândul tinerilor este foarte incompartă, dar trebuie să nu uităm că vom avea de-a face uh, și cu deficite, deci uh, nu se generează numai plus valoare europeană. Curtea de conturi a criticat măsurile tranzitorii, deci nu vom avea nici măsurile pe termen lung. Când, deci dacă vrem să-i ajutăm pe tineri, ar trebui să ne gândim uh, și la pregătirea uh, duală, uh, la perspectivele de viitor, deci pentru ca oamenii să se pregătească profesional și <clears throat> trebuie să cooperăm cu statele membre pentru ca tinerii să aibă o perspectivă pe termen lung și nu să fie încadrați în piața muncii pe termen scurt. care nu uh, duc la un post uh, sau la o slujbă pe termen lung pentru că nu ar uh, reprezenta o soluție pentru tinerii respectivi. Și de aceea mă bucur de uh, contribuție de amendamente, sunt de acord uh, întru totul cu ele. În ceea ce privește migrația, într-adevăr, va trebui să mai negociem sigur și în ceea ce privește nevoile pentru tineri și pentru copii. Uh, știți că există fonduri de coeziune uh, în care există copii defavorizați. Uh, sunt, deci există proiecte pe care am dorit să le sprijinim și nu doar proiecte de infrastructură rutieră, care sigur sunt foarte importante, dar totuși educația copiilor și de asemenea participarea lor uh, la uh, viața societății, de a avea un viitor, de exemplu, drepturi egale pentru toți copiii, sunt uh, principii care sunt foarte importante pentru mine. În ceea ce privește 15.3, domnule președinte, ar trebui să întrebăm comisia sau să-l întrebăm pe domnul comisar care sunt condițiile Uh, în care va avea loc uh, pe viitor 5-15-3, uh, pentru că deocamdată avem un aliniat cam lipsit de conținut. Deci trebuie să punem această întrebare comisiei să ne explice care sunt modalitățile în care va avea loc 15/3. Și apoi Uh, tu mi-ai pus o întrebare legată de ITER. Într-adevăr, este vorba de energie și de tehnologii care nu sunt uh, cunoscute, cu excepția fuziunii nucleare. Uh, vorbim de folosirea energiei, mai ales în domeniul Wi-Fi-ului, Uh, deci uh, rețelele s-au uh, schimbat, avem noi tehnologii pe care fiecare le poate descărca și așa mai departe. Sigur că pentru mine ITER-ul este un proiect important, e un proiect care a fost cumva neglijat iar în ceea ce privește facturile, vom avea probleme în 2020. Ar trebui să ne mișcăm mai repede, să progresăm și deci obligația noastră uh, ca europeni sau responsabilitatea noastră este foarte importantă, ar trebui să ne asumăm. Și apoi uh, aș dori să mai uh, discut cu raportorii din urmă, pentru că nu știu cum va trebui să procedăm. E vorba de veniturile din taxa plătită de concernele digitale. Uh, ar trebui să ne ocupăm de acest subiect sau, uh, din contră, să uh, tratăm uh, această chestiune când vom discuta de CFM. E o chestiune foarte importantă pentru Uniunea Europeană. <clears throat> Nu știu dacă ar trebui să avem dezbaterea acum sau uh, în 2020. Deci vă rog încă o dată să-mi transmiteți contribuția dumneavoastră. Eu ezit puțin. Nu știu dacă uh, ar trebui să avem dezbaterea în 2020 sau în uh, Uh, cadrul perioadei de tranziție. Iar uh, în ce privește Brexitul, pentru mine, pentru anul 2020, întrebarea principală uh, e dacă vom avea un acord. Până în 2020 am convenit bugetul, în principiu. Sigur, știm dezbaterile care au intervenit, că Regatul Unit a a anunțat că nu-și va, nu-și va uh, asuma obligațiile convenite prin tratat. Ori ar trebui ca cel puțin până în 2020 Regatul Unit să își asume uh, obligațiile. Deci, uh, efectele, consecințele, dacă se retrag fără acord, uh, vor fi vizibile doar după 2021. Dar, în orice caz, deocamdată, cred că este foarte important să mai uh, negociem ca să ajungem la o poziție cât mai puternică. Mulțumim, doamnă raportor general. E adevărat că în contextul Brexitului avem impresia că Parlamentul European a fost asociat uh, în toate fazele negocierii și că Parlamentul uh, nu a fost, britanic nu a fost uh, poate negociat în toate stadiile, ceea ce schimbă mult lucrurile. Vom trece acum la voturi dar uh, foarte succint, pentru că nu vom avea voturi. Aș dori să vă anunț calendarul pentru raportul Holmeier. Din, în 14 februarie la ora 14 este termenul pentru depunerea amendamentelor la raportul Holmeier. Vom avea ocazia să discutăm aceste amendamente în 26 februarie, iar votul la Comisia de Bugete va avea loc în 7 martie. sperăm să ajungă la plenară în luna martie. Pentru calendarul până la finele anului, ne-am dorit să avem o continuitate uh, la comisie, deci să putem coopera cu domnul Oettinger și ne dorim ca mandatul său să uh, continue până în 30 noiembrie. Nu știu dacă se poate însă. În orice caz, astfel s-ar înlesni coordonarea și continuitatea. Domnul Preza, practic, este singurul care poate asigura continuitatea. Mulțumesc. Am terminat cu bugetul 2020. Uh, nu există cereri de viramente, nici informații cu privire la politica imobiliară. Deci, vă pot spune că următoarea noastră ședință va avea loc în 14 februarie, săptămâna viitoare la Strasburg. Va trebui să discutăm despre un proiect imobiliar și vom lua cunoștință de raportul secretarului general în legătură cu proiectul Parlamentului pentru 2020. Va fi o adevărată premieră va fi sesizat uh, Biroul Parlamentului European în același timp uh, cu prezentarea raportului uh, secretarului general în fața Comisiei de Bugete. E un, un progres imens. În 18 februarie ne așteaptă o săptămână foarte importantă, o săptămână interparlamentară, deci v-aș ruga pe toți să fiți prezenți pentru a participa la aceste schimburi extrem de intense cu colegii care sosesc, care vin la Bruxelles de la parlamentele naționale. Iar în 26 și 27 februarie se reunește din nou Comisia de Bugete. Aveți ceva la diverse? Nu? Mulțumesc pentru prezență. Se suspendă ședința.